și domnul Keram aceste trei întrebări se referă la sistemul justiției și la statul de drept din Rusia. Ce pot să spun? Domnule ministru, vă puteți răspunde la primele întrebări. Okay. I know that My friend... Mulțumesc. Știu că prietenul meu Milan Horacek este un domn care timp de mulți ani și-a luat angajamente pentru a monitoriza situația drepturilor omului în Rusia și vreau să-i mulțumesc pentru că face acest lucru, deoarece acesta este și scopul acestei organizații. Ar trebui să fie scopul acestei organizații. În ceea ce privește această întrebare privind justiția în Rusia, îl asigur că și Consiliul împărtășește îngrijorările dumnealui în legătură cu statul de drept și democrația din Rusia. Consiliul este de părere că de părere că parteneriatul nostru cu Rusia trebuie să se bazeze pe respectul dreptului internațional, al principiilor democratice și pe respectul drepturilor omului. Prin urmare, Consiliul va face presiune asupra Rusiei și pe viitor pentru a implementa obligațiile la care a aderat ca membru al Consiliului Europei și al OSCE-ului și în cadrul parteneriatului, acordului de parteneriat și cooperare. Cazurile citate de dumneavoastră și de către colegii dumneavoastră provoacă multe îngrijorări, iar Consiliul va urmări aproape evoluția cazurilor. Aceste cazuri uh, se, sunt abordate în cadrul dialogului politic cu Rusia, mai ales în ceea ce privește în cadrul consultărilor legate de drepturile omului, consultări începute în martie 2005. Acțiunile Rusiei în acest domeniu și în alte domenii vor fi avute în vedere la negocierile asupra unui nou acord cu Rusia, ceea ce este foarte important. Nu doar în această privință, ci și în alte privințe. Pentru a ajunge la prevederile legate drepturile omului în noul acord de parteneriat și cooperare cu Rusia reprezintă una din prioritățile stabilite în directiva de negociere adoptată de Consiliu anul trecut. Parteneriatul strategic cu Rusia, despre care vorbesc uh, unii, trebuie să se bazeze pe niște valori împărtășite. Este crucial ca negocierile dar ca și textul acordului să oglindească valori care sunt importante pentru noi, cum ar fi statul de drept. Personal pot să vă promit că voi sublinea faptul că unitatea Uniunii Europene este absolut hotărătoare pentru a ajunge la rezultatele scontate. Mulțumesc, domnule ministru. Acum fiecare persoană care a adresat întrebări are posibilitatea de a adresa un comentariu sau o întrebare suplimentară timp de 30 de secunde. Îi voi da cuvântul domnului Horacek, în primul rând. Aveți cuvântul, domnule Horacek. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că funcționează microfonul. Am oarecum o problemă. În trecut, Consiliul ne-a spus întotdeauna că prioritatea o constituie relația pe care o avem cu Rusia. În ceea ce privește cazurile Hodorkovski, Lebedev și Bahmina, nu s-a înregistrat niciun progres. Eu vă respect ca activist pentru drepturile omului și uh, dau o mare importanță creativității cehe. Însă am o întrebare. Ne puteți ajuta pentru a elabora niște căi noi de analizarea situației deținuților? Putem face ceva? Putem trece la acțiune și putem să ne asigurăm că uh, Drepturile omului sunt avute în vedere la negocierile practice cu Rusia. Domnul Kelam, mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsuri. Sunteți de acord cu următorul lucru. Dacă Consiliul a reprezentat această problemă părții ruse și dacă într-adevăr a demonstrat faptul că Uniunea Europeană are o poziție fermă Relațiile noastre economice s-ar afla pe un picior de egalitate mai, mai clar. Cazul Lebedev a primit oare o soluționare transparentă? Putem să ne așteptăm noi ca Rusia să-și respecte și obligațiile economice, având în vedere că nu a soluționat deloc acest caz? Mulțumesc, domnule ministru. <clears throat> Cred că nu se poate să să rămânem uh, cu brațele încrucișate. Nici când am discutat uh, securitatea energetică, nu poți să tac, să nu spun nimic și când s-a discutat problema cu Hodorkovski și alte cazuri. Probabil că știți că vom avea întâlnirea troică în uh, februarie și președinția va fi reprezentată de ministrul nostru de externe, domnul Schwarzenberger. Și în astfel de cazuri în care ne întrebați sau cum ar fi ce a spus doamna Bacunine. Doamna Bacumine. Vom, ne vom gândi la anumiți pași de întreprins, dar să vedem dacă există sau nu rezultate. Deocamdată e prea devreme să spunem. Totul stă în mâna Rusiei. Putem crea un anumit mediu, o atmosferă, putem exercita o presiune, dar până la urmă de Rusia depinde cum reacționează. Domnul Hanna? Ă, aș vrea să salut pe domnul viceprim-ministru aici și președinția cehă. Și aș vrea ca toți colegii să poată să spună, dar am fost șocat de unele dintre întrebările care au fost adresate ă, prim-ministrului ceh astăzi. Unii dintre colegi, domnul Torosa din ă, Irlanda l-a invitat să-și retragă observațiile conform cărora tratatul de la Lisabona s-ar putea să fie mai puțin minunat decât crede domnul Barroso, ceea ce de fapt insultă această majoritate era vorba să puneți o întrebare, spune doamna președinte, față de concetățeni și sunt unii. N-ați pus nicio întrebare, îmi pare rău. Vă mulțumesc și acum trecem la întrebarea următoare sau chestiunea următoare de până de zi din partea Nu o întrebare a doamnei Harkin cu privire la liberalizarea Comerțului Mondial și care a fost preluată de doamna McGuinness. Domnule ministru, aveți acum cuvântul la această întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Eu vin într-o țară care ține foarte mult la comerțul liber 80% din PIB-ul nostru este produs tocmai de activitatea care se leagă de comerț. Pot să vă asigur că președinția noastră va insista ca Uniunea să aibă un angajament de a avea o situație echilibrată, de a fi ambițios și un acord cuprinzător și ambițios la negocierile OMC Doha vom depune eforturi serioase în acest sens. În ce privește întrebarea legată de ambiția președinției cehe în relațiile cu liberalizarea la OMC, președinția și-a definit clar principala prioritate pe această temă în uh, contextul programelor pe 18 luni ale Consiliului pentru președințiile franceză, cehă și suedeză, ca și în programul de activitate care a fost publicat săptămâna trecută și s-a introdus și care a fost prezentată azi de domnul prim-ministru. În conformitate cu acest uh, program, politica comercială este foarte importantă pentru a face față provocărilor și șanselor în ce privește comerțul, crearea de locuri de muncă, prosperitatea pentru toți cetățenii Europei. Pentru a promova un sistem comercial uh, bazat pe concurență în avantajul tuturor. Politica comercială ar trebui să contribuie și la realizarea obiectivelor de mediu și în ce privește schimbările climatice ale UE prin extinderea comerțului în ce privește domeniul uh, ecologic și serviciile. Trebuie să avem un angajament ferm pentru a atinge aceste obiective cuprinzătoare, echilibrate, pentru a avea un acord adecvat la runda Doha, la OMC. În plus, țara mea a stabilit trei zone prioritare pentru această președinție a Consiliului. Una dintre aceste priorități va fi Uniunea Europeană în context mondial. Și Cehia va sublinia importanța politicii comerciale ca mijloc, ca forță motrice pentru o mai mare competitivitate, creștere economică și pentru crearea de noi locuri de muncă pentru noile strategii ale Uniunii Europene, pentru Europa globală, ca și în revizuirea strategiei de creștere și de creare de locuri de muncă, în paralel cu sistemul multilateral Cehia va adresa un apel Comisiei să negocieze în diverse regiuni cu parteneri, cum ar fi Corea, India, zona Mercosur și țările din America Centrală și eventual chiar și China și să negocieze acorduri de liber schimb și cu vecinii cei mai apropiați, cum ar fi Ucraina, sau să înceapă în momentul în care condițiile prealabile au fost îndeplinite și cu Rusia. Președinția își va prezenta programul în uh, domeniul comercial la comitetul relevant uh, pe 20 ianuarie anul curent. În ce privește securitatea alimentară a UE, președinția consideră că protecționismul nu va contribui la siguranța alimentară în Europa și nici în restul lumii. Iată de ce președinția sprijină liberalizarea comerțului mondial în cadrul acestei runde Doha și discuțiile în ce privește reforma politicii agricole comune, pentru că agricultura Uniunii Europene să fie mai competitivă, ceea ce înseamnă Uh, rambursări la exporturi și alte elemente, cum ar fi liberalizarea transparentă a comerțului uh, și a politicii agricole sunt soluții pentru a spori securitatea alimentară, între altele. Securitatea alimentară în UE ține foarte mult de comerțul cu produse agricole pe plan mondial, care le face disponibile la prețuri concurențiale și cu stimulentele pentru țările membre în care se pot produce cu cea mai mare eficacitate. Securitatea alimentară în prezent constă nu doar din producția pe plan local de alimente, ci și în capacitatea țărilor de a finanța importurile de elemente prin export de alimente sau de alte produse. Și în acest sens, un sistem deschis, multilateral, cu diverse țări care furnizează produse ar putea fi o garanție mai bună pentru stabilitate și siguranța furnizării. Mulțumim, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Consiliului pentru aceste amănunte, le voi studia, dar cred că s-ar putea să nu fim de acord. Vreau să vă atrag atenția asupra raportului votat uh, aici în Parlament. Am fost raportor care spune clar că piața nu ne va asigura siguranța alimentară, uh, deci vă rog să-mi clarificați următoarele lucruri. Da, credeți cumva că acest comerț liber în agricultură este calea de urmat, este prioritatea dumneavoastră în timpul președinției cehe? Vă mulțumesc. Da, răspunsul e da. <clears throat> Dacă există comerț liber în agricultură, nu va mai exista foamete în lume. Mai avem două chestiuni, întrebări suplimentare de la domnul Posel și domnul Kamal. Vă rog, domnul Posel, în primul rând. Domnule ministru, am auzit că politica agricolă uh, îi reprezintă pe agricultori, dar îi reprezintă și pe cei care mănâncă și eu mănânc bine, mi-e place să mănânc. Deci siguranța alimentară, alimentară este o problemă vitală. Uh, și sunt în favoarea liberului schimb, dar în același timp trebuie să ne hrănim din solul nostru, deci trebuie să apărăm structurile. Nu e vorba numai de piață și de forțele pieții, domnul Kamal. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, precum colegii dinainte, vreau să salut președinția cehă, va fi un contrast cu președinția dinainte și vreau să mă scuz în, în numele modului dezgustător în care s-au purtat unii colegi. Și acum întrebarea, doamnă președintă. Noi vrem să începem uh, discuțiile cu Organizația Mondială a Comerțului. Avem uh, alegeri în 2009, dar cum o să începem oare aceste discuții cu Organizația Mondială a Comerțului în acest context? Domnule ministru, aveți cuvântul cred, mă gândesc la reforma politicii agricole comune. Uh, noi încercam uh, să presăm Comisia să prezinte o propunere bugetară de reformă, o carte albă. Încercam chiar să orchestrăm un fel de efort comun cu colegii din Suedia, pentru că anul 2009 este anul președințiilor cehe și suedeză deci și noi avem viziuni oarecum similare, dar nu depinde de noi să facem o propunere legislativă. Iar uh, prietenului meu, Bern Postel, vreau să-i spun că, sigur, venim dintr-o cultură similară, dintr-un mediu similar, dar uh, știm foarte bine că oamenii sunt exemplu viu al faptului că nu există foamete în Europa. Și acest lucru se datorează pur și simplu faptului că facem comerț cu produse agricole și acest lucru s-a intensificat în ultimele câteva zeci de ani. Sigur, avem nevoie de produse gustoase ca să le vindem pe piață, nu berea bavareză, berea cehă sunt asemenea produse, dar cred că liberul schimb promovează schimburile atât în Europa cât și în restul lumii. Și trecem acum la următoarea întrebare a domnului Necturn privind viitorul politicii agricole comune. Domnule ministru, aveți cuvântul. Oh, această întrebare se referă la politica agricolă comună. Consiliul Doamnelor și Domnilor vă reamintește că în contextul uh, acordului politic la care s-a ajuns privind bilanțul de sănătate a PAC, în noiembrie, pe 20 noiembrie mai exact, uh, anul trecut, s-a stabilit într-o declarație comună a Comisiei și Consiliului că viitorul politicii agricole comune după 2013, așa cum s-a stabilit în Franța, la Annecy, vom examina posibilitățile de dezvoltare a plăților directe la nivel comunitar și că vom uh, vedea care este nivelul de plăți directe în diferitele state membre. Eu unul pot să vă spun că președinția cehă intenționează să organizeze niște discuții asupra acestor teme la reuniunea informală a ministrilor de agricultură care va avea loc la Brno în luna mai. Iar colegul meu de la guvern, Gandelovici, așteaptă cu nerăbdare să lanseze această dezbatere. Scopul nostru este să moderăm niște discuții în legătură cu viitorul politicii agricole comune pentru a vedea uh, ce instrumente politice agrare în domeniul plăților directe ne vor uh, permite să avem o, folos, o utilizare nediscriminatorie a banilor contribuabililor în domeniul politicii agricole comune. De asemenea, vom consolida competitivitatea agricultorilor europeni și vom îmbunătăți poziționarea industriei agricole, industriei alimentare europene la nivel mondial. De asemenea, vom vedea ce se întâmplă și cu dezvoltarea rurală, care, bineînțeles, va fi sprijinită. Astfel vom pregăti condițiile pentru o politică agricolă comună cu condiții egale pentru toți. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Shannon Achtein. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc președintelui uh, pentru răspuns și aș vrea să-l întreb următorul lucru. În ceea ce privește planurile din timpul uh, președinței cehei, cum intenționați să ajutați zonele defavorizate? Cum le veți sprijini? Deoarece, din câte înțeleg eu, tocmai aceste zone intră sub incidența politicii agricole comune. Aceste zone au nevoie de ajutor. Deci vreau să știu ce anume veți face în această privință. Domnule ministru. I think, look, the problem of the... Problema cu zonele dezavantajate din Europa e o problemă practică discutată în mod constant în uh, cadrul politicii agricole comune și cred că suntem cu toții, mai mult sau mai puțin de acord, că ar trebui să uh, facem această schimbare de la plăți directe la plăți, dacă există o redistribuție, la plăți pentru dezvoltarea zonelor rurale, pentru a continua, continua cu aceste măsuri protecționiste. Deci, există căi și mijloace și lucrăm îndeaproape cu uh, doamna comisar Fisher Bull. Nu sunt eu specialist în agricultură, dar cred că vom avea șansa de a <clears throat> discuta dumneavoastră veți avea șansa să discutați și cu Ministrul Agriculturii din Cehia pentru mai multe amănunte. Am primit uh, niște solicitări suplimentare de întrebări, deci cei care n-au luat încă cuvânt. Doamna Doyle, apoi doamna Țico. Mai întâi doamna Doyle. Mulțumesc. Vreau să urez mult succes președinției cehe în uh, mandatul lor. Aș vrea ca domnul ministru să comenteze experiența fermierilor cehi și în domeniul industriei agroalimentare, experiența până acum în ce privește politica agricolă comună. Sunt mulțumiți? S-a îmbunătățit situația parcelelor, a terenurilor agricole? Cum priviți dumneavoastră cehii revizuirea politicii agricole comune? Mulțumesc. Să ascultăm și întrebarea doamnei Țicău acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Criza economică, din păcate, conduce la pierderea locurilor de muncă. Puterea de cumpărare scade. Calitatea vieții înseamnă însă și o alimentație sănătoasă în românia există foarte muli fermieri dar fermele sunt de dimensiuni mici. Aș dori să întreb ce sprijin aveți în vedere pentru micii producători agricoli în special pentru noile state membre? vă mulumesc. Mulțumesc, domnule ministru da în statele membre noi există situații diferite. în țara mea de exemplu nu avem foarte multe ferme mici ca în alte țări europene la noi, industria sau agricultura este foarte competitivă cu ferme foarte mari. Dar dacă vă duceți, să zicem, în Polonia, în vecinate, situația diferă. Întrebarea doamnei Doi. Cum ne descurcăm? Ce părere? Eh, sunt fermieri în circunscripția mea din Boemia, pe de-o parte, care se descurcă foarte bine, au bani mai mulți, câștigă mai mult. Deci există fermieri care o trăiesc mult mai bine decât cu 5 sau cu 10 ani în urmă. Pe de altă parte, li se pare că e și o nedreptate, având în vedere diferențele în ce privește plățile între vechile state membre și noile state membre și se pune problema unei justiții sau unui echilibru elementar în sistem, dacă există dezechilibre, acestea trebuie corectate. În același timp, considerăm că PAC trebuie să fie reformată. Este singura soluție pentru a păstra competitivitatea Europei. Deci există aici o problemă complexă. Ne v-am spus că nu sunt specialist. Dar cred că cel puțin liniile de bază sunt destul de clare și ar trebui să putem să cădem de acord cu privire la ele. La întrebarea doamnei Țicău, ce răspuns aveți? Nu era clar dacă ați răspuns la ambele întrebări sau nu. Da, am încercat să răspund la amândouă. Mulțumesc, îmi pare rău, stimați colegi. Trebuie să încheiem la ora 8, deci întrebările de la 6 până la 19, 21 până la 24 și 26 până la 29 o să primească răspunsul în scris. Și cu asta se încheie timpul pentru uh, întrebări. Mulțumim domnului ministru și ședința se suspendă până la ora 21.